Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! Punctul următor de pe ordinea de zi este dezvoltarea inițiativei cetățenești europene în temeiul articolului 11 aliniatul 4 din tratatul privind Uniunea Europeană. E vorba de declarații ale Consiliului și ale Comisiei. Dați-mi voie să îl salut să salut un grup de jurnaliști din uh, Spania care vizitează acum instituțiile uh, europene. Acum vom da cuvântul pentru a începe această dezbatere domnului Lopez Garigo, care intervine în numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru această inițiativă și anume de a organiza această dezbatere care mi se pare mie că este deosebit de importantă, deosebit de relevantă din punct de vedere al democrației, din punct de vedere al modul în care se dezvoltă Uniunea Europeană și uh, modul în care se dezvoltă ideea de Uh, Europa pe care uh, o putem întâlni, deci, în acest document atât de pertinent, care deschide o nouă etapă în Uniunea Europeană. Mă refer aici la tema inițiativei cetățenești, anume posibilitatea ca cel puțin un milion de cetățeni și cetățeni europeni din diferite țări să poată să semneze o, o, uh, legislat o inițiativă legislativă, care, bineînțeles, uh, să fie adresată Comisiei, care este organismul comunitar care are inițiativă, capacitatea de inițiativă legislativă. Inițiativa cetățenească este o prioritate foarte clară a președinției Consiliului. Incontestabil. Este o prioritate pentru că este o prioritate a Europei. Și când o țară a Uniunii Europene asumă președinția prin rotație, nu trebuie neapărat să-și impună prioritățile sale, obiectivele sale, doar în calitate de stat membru, ci are datoria de a merge mai departe și să fie capabil să acesta să fie capabil să reprezinte interesele Europei. Iar inițiativa cetățenească este un drept acordat celor 500 de milioane de cetățeni europeni și reprezintă un obiectiv esențial al Europei. De, a, de aceea face parte din prioritățile un, uh, președinției prin rotația Uniunii Europene. Cetățenii așteaptă ca tratatul de la Lisabona să uh, fie aplicat cât mai repede posibil. După ce am pierdut opt ani de zile prin incertitudini instituționale, iată că acum trebuie să uh, recâștigăm acest timp pierdut și trebuie să dăm un răspuns clar cetățenilor. Cetățenii ce își doresc? Să poată participa. Ne dorim o reechilibrare uh, în Uniunea Europeană, o Europa care s-a construit în ultimii ani uh, de sus în jos, deși este o Europa democrată, ne dorim deci ca această Europa să devină una care se construiește de jos în sus, iar pentru asta avem nevoie de această inițiativă cetățenească, care să fie instaurată cât mai repede cu putință, pentru că va fi o adevărată dovadă de voință politică din partea guvernelor și din partea Parlamentului European, voință politică din partea instituțiilor europene, pentru ca cetățenii europeni să aibă posibilitatea să participe la viața de zi cu zi a Uniunii Europene. Și mai trebuie să și contracarăm un fenomen care, din păcate, există în Uniunea Europeană, și anume că dezbaterea politică este la nivel național. E o dezbatere națională aici, la Bruxelles, în Parlamentul uh, European, avem o dezbatere europeană. Dar în fiecare din, stat, uh, din statele membre este predominantă dezbaterea națională, iar această inițiativă cetățenească reprezintă un mecanism formidabil pentru a schimba situația și asta plecând de la societatea civilă, să putem avea o adevărată dezbatere peste tot în Europa din partea cetățenilor din diferite state membre. Ne dorim ca în fiecare stat membru să existe o dezbatere europeană, nu doar națională. De aceea, domnule președinte, inițiativa cetățenească reprezintă o prioritate. Noi ne dorim ca în momentul în care Comisia va prezenta proiectul său de regulament și de altfel mulțumesc Comisiei și doresc să mulțumesc domnului președinte Barroso și domnului Sefcovici pentru interesul uh, de care dau dovadă față de acest subiect, față de această temă. Și țin să le mulțumesc pentru faptul că ne vor prezenta cât de curând un text pe care Consiliul împreună cu Parlamentul European să-l poată adopta până la finalul acestui semestru. E cu siguranță una din marile așteptări ale cetățenilor europeni. Poate că unele teme discutate vor fi mai politice, altele mai tehnice, însă trebuie să avem această inițiativă cetățenească. Și de la ședința informală a ministrilor europeni care, dacă vă amintiți, domnule Sefcovici, în momentul acela doamna Wallström era cea care a uh, discutat acest subiect pentru că nu intrase încă în funcție uh, noua comisie și de atunci și până la întâlnirea noastră din Madrid, în momentul în care a intrat în funcție această nouă comisie și până astăzi, în această după amiază în Parlamentul European, iată că am manifestat această dorință de a imprima un nou avânt acestui subiect și de aceea Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să acordați suficient interes acestei inițiative cetățenești, în așa fel încât să, putem realiza acest lucru în mod concret. Pentru că aici e vorba de un consens general din discuțiile din uh, Comisie, din Parlament, din Consiliul European, uh, în, știu că această discuție a avut loc în Comisia AFCO și sunt convins cu siguranță că putem pune în practică această inițiativă. Este un mecanism deosebit de important pentru viitorul Europei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Garido, spune domnul președinte. Are acum cuvântul în numele Comisiei, domn, vicepreședintele său, domnul Sefcovici. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a pus pe ordinea de zi acest subiect atât de important. Vreau să mulțumesc personal prietenului meu Diego și președinției spaniole pentru faptul că acest punct a rămas o prioritate de vârf a președinției spaniole, pentru că instrumentul oferit cetățenilor va schimba felul în care facem politică în Uniunea Europeană. Până acum, construcția europeană se baza pe o democrație reprezentativă și acest lucru s-a reflectat și în Tratatul de la Lisabona, în care este evident că Parlamentul European primește puteri mai mari. Vom include mai mult parlamentele naționale în procesele legislative europene. Trebuie însă să avem și o incluziune mai puternică a cetățenilor în uh, această structură și acesta este instrumentul de participare. S-a vorbit despre faptul că nu se exclud, de fapt, cele două aspecte și eu cred că este adevărat. Eu cred că atât reprezentarea cât și participarea la democrație sunt aspecte importante care se sporesc unul pe celălalt. Este important să creăm de aceea un spațiu politic public european. Cred că, grație acestui instrument, vom putea sublinia și mai bine importanța cetățeniei europene pentru europeni. După cum a spus Diego înainte, sunt convins că aceasta va duce la o dezbatere mai puternică, transfrontalieră în cadrul Uniunii Europene, nu numai pe teme naționale, ci pe teme europene. Pentru că de obicei așa eram obișnuiți până acum, cu temele naționale. Comisia este în continuare recunoscătoare pentru activitatea Parlamentului European din acest domeniu pentru a instaura inițiativa cetățenească. Pentru noi, rezoluția care a fost adoptată pe 7 mai anul trecut a fost una foarte importantă din punct de vedere politic și a fost în același timp o indicație pentru direcția în care trebuie să mergem cu această inițiativă. După cum știți, Comisia a pregătit o astfel de inițiativă importantă pentru a putea implica cât mai mult uh, cât mai mulți cetățeni și vrem să lansăm o dezbatere publică bazată pe o carte verde care, va ieși, care a ieșit în decembrie anul trecut. Trebuie spus de asemenea că am fost surprinși pozitiv de răspunsurile pe care le-am primit. Am avut peste 300 de reacții din partea uh, cetățenilor individuali sau a organizațiilor, autorităților publice sau chiar a unor parlamente naționale. Am făcut o evaluare a acestor reacții și am completat procesul de consultare printr-o dezbatere publică la Bruxelles, unde peste 150 de actori au participat la această dezbatere, incluzând, bineînțeles, și membrii în Parlamentul European. Ca să concludem această dezbatere, pot spune că au existat foarte multe sugestii interesante care au fost făcute la adresa Comisiei, care a fost concluzia esențială. Cetățenii sunt foarte interesați de o inițiativă cetățenească cât de repede. Ar dori ca aceasta să fie cât mai mm, bine orientată către cetățean. Ar vrea ca ea să fie de asemenea accesibilă și foarte ușor de înțeles. Sper că sunteți de acord cu mine. Cred că acestea sunt uh, elemente foarte importante pentru ca legislația să fie bine pregătită. Numai acești parametri ar putea să ne garanteze faptul că cetățenii ar folosi acest instrument pe viitor pentru o mai bună comunicare cu Comisia și pentru o mai bună integrare în procesele europene ale instituțiilor. Ținând cont de rezultatele consultărilor și de propunerile făcute uh, de Parlamentul European, Comisia este pe cale să-și finalizeze propunerea. Sper, deci, ca Colegiul Comisarilor să adopte propunerea pe 31 martie. Pot să vă spun de asemenea că acest lucru nu ar fi fost posibil fără încurajarea președinției spaniole, pentru că această prioritate absolută a președinției a fost într-adevăr uh, un lucru important. Vom încerca așadar să avansăm cât mai repede în această inițiativă pentru ca să ia contur în timpul președinției spaniole. Mulțumesc așadar pentru abordarea constructivă a președinției, a Consiliului și a Parlamentului European. Vom avea un instrument foarte important la prima aniversare a Tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Sefcovic. Începem acum turul oratorilor care iau cuvântul în numele diferitelor grupuri parlamentare și mai întâi, timp de două minute, colegul nostru, Mendes de Vigo, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar în această sală, acum șapte ani de zile, la finalul Convenției Interinstituționale că deputații naționali și europeni au adoptat o decizie și vă amintiți de numele Lamassur și Jürgen Mayer, pentru că ei se aflau la originea acestei inițiative cetățenești uh, care să fie transpusă în tratat. Iată un exemplu clar de democrație participativă, așa cum spunea domnul comisar Sefcovic, și de un exemplu clar de democrație europeană, pentru că aici e vorba de teme europene, participarea cetățenilor la teme europene. Domnul Sefcovici, care pregătește propunerea, nu ne-a spus cum anume aceasta se va organiza. Trebuie să citim printre rânduri. Însă, în numele grupului meu politic, domnule Sefcovici, vă rog să există cel puțin trei idei. Această procedură trebuie să fie clară, simplă, să nu complicăm lucrurile, să fie o procedură accesibilă oamenilor, în așa fel încât aceștia să poată să uh, o utilizeze. În al doilea rând, uh, să vedem cum anume cooperează autoritățile naționale și cele europene. Pentru că autoritățile naționale au, de asemenea, un rol important de jucat. Și în al treilea rând, din partea Parlamentului și din partea Comisiei trebuie să facem o adevărată muncă pedagogică pentru a explica cum anume această posibilitate poate fi utilizată. Și am să vă dau un exemplu care l-am văzut pe internet. Pe internet s-a început deja colectarea unor semnături ca prin această inițiativă cetățenească să putem schimba uh, sediul Parlamentului European. Dar haideți să spunem încă de la bun început, așa ceva nu se poate. Nu poate fi uh, operat acest lucru prin inițiativa cetățenească. De aceea există inițiative care pot fi aprobate și care pot întări acest sentiment de apartenență la Uniunea Europeană și care pot, bineînțeles, confirma interesul cetățenilor europeni față de temele europene. Mulțumesc, domnule De Vigo, și acum timp de două minute are cuvântul domnul Horeghi Atondo, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu m-am bucurat foarte mult în momentul în care domnul Sefcovic a venit la dezbaterea noastră și m-am bucurat foarte mult de faptul că uh, ne-a spus că acest proiect de regulament va fi aprobat până pe 31 martie. E o veste bună este momentul potrivit să felicităm Comisia, să-l felicităm pe domnul Sefcovic, să felicităm președinția spaniolă pentru avântul nou pe care l-au imprimat acestui, uh, aceste idei de inițiativă cetățenească. E un element important. Important pentru că întâi întărește legitimitatea Parlamentului European. Pentru că cetățeanul european va avea un acces direct la Parlamentul European și nu prin intermediul partidelor politice, ci în mod direct doar printr-o propunere de lege. Este vorba de un acces direct al cetățeanului european la Parlamentul European, care, bineînțeles, întărește legitimitatea. Apoi, întărește și ideea de cetățenie, care se află la baza însă și a uh, proiectului european, de la Tratatul de la Maastricht și până la cel de la Lisabona. E vorba de un proiect european. Și iată că acum cetățeanul va avea un rol important de îndeplinit. În al treilea rând, este un lucru care întărește legătura care există între cetățeni și instituții, lucru pe care noi întotdeauna ne l-am dorit și care cu greu l-am obținut. Într-un final, cetățenii se vor apropia de Parlamentul European și, plecând de la aceste idei, aș dori să fac câteva recomandări care coincid cu cele pe care le-a făcut adinaur domnul Mendes de Vigo. Textul regulamentului trebuie să fie mai întâi flexibil și anume să permită cetățenilor să-și exercite acest drept și să permită acest lucru cât or, la cât mai mulți cetățeni posibil. Trebuie să stabilim în mod clar câte semnături, cât, ce procente de proveniență din ce state. Haideți să fim flexibili. Haideți să facem lucrurile în mod clar, în așa fel încât să nu dezamăgim așteptările. E nevoie de o abordare administrativă din partea Comisiei pentru a vedea dacă un proiect de inițiativă are sau nu șanse de succes, dacă poate fi acceptat sau nu. Însă, înainte de a uh, colecta toate semnăturile, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și de claritate în acest proiect. Și Vă felicit pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum în numele grupului liberalilor are cuvântul doamna Iaten Machi. minute. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească este un proiect foarte important. Pentru că aceasta este, de fapt, una dintre reformele pe care le aduce tratatul de la Lisabona și despre care putem spune că oferă cu adevărat un instrument de influență cetățenilor. Acesta nu este decât un pas foarte mic în direcția cetățenilor. Un milion de semnături este necesar pentru a avea o inițiativă din partea cetățenilor și atunci Comisia poate face o propunere. Eu zic că am putea să propunem Comisiei ca, cu înțelepciunea sa, să decidă dacă, după caz, dorește să dea curs acestei inițiative sau nu. Dacă inițiativa cetățenească va fi un succes, atunci aceasta ar însemna o extindere a capacității de influență a cetățenilor și putem continua în acest fel. Eu îmi doresc ca inițiativa cetățenească să fie însă foarte clară pentru toată lumea. Să poate fi cu adevărat implementată ușor, cadrul ei trebuie să fie clar și foarte simplu de aplicat pentru ca să nu se creaz, creeze speranțe deșarte sau dezamăgiri uh, previzibile. După părerea mea, problema controlului este de asemenea una foarte importantă. Aceasta poate fi un lucru bun. Pe de altă parte, nu știu dacă este adevărat că se poate deja ca cetățenii să își dea părerea foarte clar, în mod public. Nu trebuie deci să punem ștacheta prea sus în acest sens. Trebuie spus că nu este nevoie de să punem bariere suplimentare la implementarea acestei inițiative, și trebuie să facem totul pentru ca ea să fie cât se poate de clară și sper ca și Comisia să continue în acest sens. Mulțumesc și acum în numele versilor, timp de 3 minute, are cuvântul domnul Hefner. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Stimate domnule Garido, stimate domnule Șefcovici, cred că aici suntem confruntați de fapt cu o șansă enormă, o șansă pentru Europa pe care trebuie să o percepem ca atare. Europa a început prin tratate între state, de fapt cu un instrument clasic al politicii externe la care cetățenii erau mai mult sau mai puțin spectatori. Acum ne-am transformat în fine într-o Europa a cetățenilor. În timp ce noi discutăm astăzi pentru prima dată despre acest instrument, de fapt își face apariția primul instrument de participare cetățenească la nivel european. Pentru toată lumea este foarte clar ce șansă aduce această inițiativă, ce șansă aduce ea pentru crearea uh, unei opinii publice europene, al unui demos european de care are nevoie această Europa. Pentru că discutăm în Franța, în Italia sau în Portugalia și Germania pe anumite teme, dar de fapt discutăm separat pe aceleași teme. În ceea ce îi privește pe cetățeni, de fapt nu avem o adevărată discuție europeană. O astfel de inițiativă ar putea să schimbe lucrurile, ar putea să ne ajute ca percepția cetățenilor să se schimbe oarecum să se depășească ideea că Bruselul este foarte departe și că ei, cetățenii, nu au nimic de zis la Bruxelles. Creăm aici un prim instrument care le dă cetățenilor o putere de decizie în ceea ce privește Bruselul. Trebuie foarte important însă să vedem cum vom gestiona acest instrument, dacă îl vom gestiona bine sau dacă îl vom transforma într-o mare dezamăgire. Totul va depinde de felul în care va fi el construit acest instrument. Înțeleg, domnule Sefcovici, că nu puteți să ne prezentați acum detalii pentru că nu s-a luat încă hotărârea finală, dar avem ocazia poate să stabilim pe scurt anumite puncte importante. Aș vrea să menționez un punct care mie mi se pare esențial. Pentru mine totul depinde de felul în care propunerea comisiei va fi formulată și anume dacă ea va conține numai bariere pe care cetățenii trebuie să le considere sau dacă va conține, pe de altă parte, mai degrabă prevederi prin care Comisia prelucrează o inițiativă care îndeplinește condițiile. Ar fi foarte frustrant dacă un milion de cetățeni semnează o astfel de inițiativă și totul rămâne fără niciun fel de consecințe și dispare în coșul de gunoi. Avem nevoie de trei etape de admisibilitate. În primul rând, dacă formal corespunde. În al doilea rând, dacă din punct de vedere juridic se află în domeniul de competențe ale Uniunii, dacă nu încalcă dreptul uh, în vigoare. Și trei, trebuie o verificare de conținut și aici mi se pare foarte important important că la această verificare cetățenii să fie invitați, să aibă loc o audiere, ca părerea lor să conteze, discuția să aibă loc și nu întotdeauna să primească doar la sfârșit un, o scrisoare ex catedra. Și o a doua, a doua părere, dacă îmi permiteți, o treime a statelor membre noi, mi se pare mie că este o barieră prea ridicată. Parlamentul propunea o pătrime. Trebuie să vedem însă aceste cifre în legătură cu al doua cerință și anume, în discuțiile pe care le-am purtat noi, eu am propus, de exemplu, ca și um, numărul de cetățeni din statele membre să fie un criteriu. Depinde totuși dacă avem un stat mare sau un stat mic în ceea ce privește numărul cetățenilor. Nu vreau să dau acum mai multe detalii, dar eu îmi doresc ca acest prim instrument, președintele întrerupe, al democrației să fie unul bun. Are cuvântul acum. În numele ECR, timp de un minut, domnul Camar. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar. Cred că mulți dintre noi ar trebui să salute orice fel de inițiativă care ia un pic din puterea Uniunii Europene și a guvernelor și o redă cetățenilor și astfel puterea este mai aproape de cetățeni. Și atunci eu aș vrea să fac o cerere de mai multă flexibilitate. De ce trebuie noi să predefinim criteriile și domeniile unde cetățenii trebuie să aibă inițiativa? Dacă ei au o inițiativă, uh, haideți să-i ascultăm și apoi să le dăm părerea noastră. Dacă, de exemplu, este o inițiativă în ce privește sediul în uh, Parlamentului, atunci noi trebuie să le explicăm care este părerea noastră. Deci trebuie să evităm anumite subiecte, anumite domenii. Pentru că va fi foarte greu pentru un individ sau un grup de cetățeni să uh, colecteze aceste semnături. De aceea ar trebui dacă există organizații care se vor ocupa de aceste campanii de colectare a semnăturilor, să știm exact cine sunt, de cine sunt finanțate și ce interese reprezintă. Pentru că chiar ne dorim să existe inițiativă cetățenească și nu un sistem preorganizat care să dicteze cetățenilor asupra a ce să aibă inițiativa. Mulțumesc! În numele grupului GUE are cuvântul pentru un minut domnul uh, Sondergaard. Mulțumesc, domnule președinte. Neîncrederea cetățenilor europeni față de instituțiile lor este din ce în ce mai mare și acest lucru este dovedit și de rata scăzută de participare la alegeri. Dacă inițiativa cetățenească europeană este văzută ca fiind uh, o prerogativă pentru anumite persoane, atunci situația se va înrăutăți Iată de ce trebuie ca regulile să nu fie prea uh, greu de respectat. Trebuie să ne gândim tot timpul la interesul european și uh, cele un milion de semnături să poată să fie culese dintr-un mic, dintr-un număr de state cât mai mic. Și noi trebuie să luăm lucrurile foarte în serios, pentru că dacă de fiecare dată uh, când va exista o inițiativă cetățenească, noi vom lua inițiativa organizării unei dezbateri aici la Parlament, atunci poate că am putea să avem un aviz cât se poate de oficial sau chiar o inițiativă legislativă și atunci, într-adevăr, cetățenii vor simți că îi luăm în serios. Sper că vom putea adopta o asemenea uh, um, hotărâre și să modificăm regulile acestei inițiative. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Vanec, un minut în numele colegilor neafilați. Mulțumesc, domnule președinte. Până acum am ascultat părerile celorlalți membri cu oarecare neîncredere, um, mai ales că eu am fost vaccinat de experiența referendumurilor din Franța, din țările de jos și din Irlanda. Știm foarte bine cum fac eurocrații, cum manipulează ei dorința uh, poporului. Această inițiativă, până la urmă, ce este? Este pur și simplu un paravan, o scuză. Noi vorbim despre posibilitatea cetățenilor de a participa la politica europeană în tratatul de la Lisabona, dar de fapt așa ceva nu este posibil pentru că procedurile sunt complexe, obstacolele sunt nenumărate. Uh, și procesul decizional este greoi, conform regulilor birocratice care există dintotdeauna în Europa. De exemplu, în ce privește uh, aderarea Turciei. Iată, aici am avea nevoie de niște referendumuri și de restabilirea democrației și să dăm liber curs inițiativei cetățeniști, pentru că altfel va fi numai o caricatură. Mulțumesc. Acum trecem la oratorii din diferitele grupuri și primul dintre ei va fi pentru două minute domnul Cazini, președintele Comisiei AFET. Uh, AFCO, mă scuzați. Președinte, eh, acolto favorevolmente le Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de cele spuse de domnul președinte Garigo, de domnul ministru Garido și mă bucur și de ceea ce a spus domnul vicepreședinte Sefcovic, pentru că acum se creează bazele pentru o inițiativă cetățenească și aceasta este un semn pentru faptul că există o cetățenie, cetățeni europeni. Una dintre cele mai grave critici la adresa Uniunii Europene este că în Uniunea Europeană nu există o structură democratică. Tratatul de la Lisabona încearcă să palieze această problemă, dar dacă un milion de cetățeni europeni inițiază acum o propunere legislativă, acest lucru se schimbă. Dacă într-adevăr însă acesta trebuie să fie un proiect serios, avem nevoie de o substanță juridică pentru el. Nu este suficient să avem doar un document pe care îl semnează oamenii și după aia lucrurile să se oprească. E nevoie de reguli pentru ca să nu se abuzeze de acest instrument și e nevoie și de reguli pentru ca să se poate purta o discuție în rândul cetățenilor, dar totul trebuie să poată fi verificat. Articolul 11 din Tratatul de la Lisabona a prevăzut această inițiativă. Totul are o valoare simbolică pentru ca să se poată palia deficitul democratic. Cetățenii trebuie să fie reprezentați, dar în același timp trebuie pentru prima dată să recunoaștem faptul că există un popor european. Nu e vorba numai de o sumă aritmetică a tuturor populațiilor din Europa, a cetățenilor statelor membre. E vorba de două aspecte la care trebuie să ne gândim. Această temă trebuie să devină o temă europeană. În al doilea rând, repartizarea numărului minim de semnături necesare pe stat membru și uh, numărul minim de țări care trebuie să participe trebuie să fie elemente foarte importante, ținând cont de sistemul electoral. Dacă francezi, spanioli sau alții participă, e foarte bine, dar trebuie spus că cetățenii europeni sunt cei, de fapt, care participă. Mulțumesc, doamna Zita Gurmai. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dragi colegi, această inițiativă cetățenească este una din marile noutăți ale Tratatului de la Lisabona, care va crește gradul de democrație în Europa. Și acest nou instrument trebuie să fie uh, utilizat în mod corect și trebuie să fie un instrument credibil de aceea, criteriile de utilizare trebuie să fie clar menționate. Și știu că există multe criterii, dar aș, men- aș menționa doar două dintre ele. Modul în care se colectează semnăturile și modul în care se verifică aceste semnături. Trebuie să evităm orice formă de uh, probleme asupra acestui fapt. Trebuie să găsim soluția cea mai potrivită pentru a putea îmbina toate aceste criterii. Al doilea subiect este criteriul de admisibilitate al inițiativei. Trebuie ca acesta să fie foarte bine uh, examinat înainte de a hotărâ ce anume se va întâmpla cu această inițiativă cetățenească. O, oare libertatea de exprimare uh, sau uh, alte subiecte asemănătoare pot face obiectul unei astfel de inițiative și sunt convins că și Comisia și uh, președinția spaniolă vor avea posibilitatea de a discuta toate aceste criterii, cu siguranță vor găsi soluții în așa fel încât acest instrument să devină unul operațional Aș dori să știu cum anume Comisia va Uh, reuși să rezolve această problemă a criteriilor de admisibilitate și de verificare a colectării semnăturilor. Uh, trebuie să vă spun că în Parlamentul European vom uh, organiza o audiere pe această temă și sunt convinsă că noi cu toții reprezentăm cetățenii europeni. Trebuie să fim clari și trebuie să transmitem un mesaj foarte puternic în acest sens. Sunt convinsă că președinția spaniolă face o muncă extraordinară în acest trio cu Belgia și uh, Ungaria, țara mea. Să continuăm astfel. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gurmai, spune domnul președinte, și acum minut și jumătate, doamna vicepreședinte Wallace. Thank you, President, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, domnule vicepreședinte al Comisiei. Uh, este vorba despre un instrument cu un foarte mare potențial și care poate să trimite cu adevărat un mesaj despre democrația în Europa. În țara mea, dacă dorești să existe o inițiativă legislativă, deci în Regatul Unit, trebuie să găsești un membru al Parlamentului, ceea ce poate să fie similar cu a câștiga la loto, care se binevoiască să-ți asculte doleanțele. De aceea vreau să vă spun că eu sunt foarte mândră de faptul că noi am dat această posibilitate cetățenilor europeni. Dar acest instrument trebuie să fie ușor de folosit, să fie ușor de accesat și să fie credibil. Și e clar că trebuie să fie vorba despre un domeniu de competență comunitară. Uh, și să nu se, să fie vorba, de exemplu, numai despre drepturile omului. Evident că trebuie să existe niște cerințe tehnice de îndeplinit, dar eu cred că noi, în calitate de uh, membri ai Parlamentului, trebuie să fim pregătiți de a acționa împreună pentru a răspunde la această inițiativă cetățenească nu este ceva care ne ia din drepturi. Din potrivă, noi astfel putem să fim vocea acelor cetățeni care își doresc să existe uh, o, o lege la nivel european și numai așa va face să avanseze democrația la nivel european. Mulțumesc, doamna Wallace. Și acum o altă vicepreședintă a Parlamentului European, doamna Isabel Durand. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Afner, a evocat deja câteva criterii sau câteva elemente necesare pentru ca această inițiativă cetățenească să poată fi realizabilă, credibilă, legitimă. Eu v-aș atrage atenția asupra avizului Consiliului Economic și Social care ar putea să ne ajute să luăm decizii pe viitor. Și să vă atrag atenția asupra faptului că democrația participativă poate funcționa când fiecare își respectă rolul. Cei care sunt aleși, cei care sunt la Consiliu, cei care fac parte din ONG-uri, din societatea civilă, precum și cetățenii individuali. Iar plecând de la această idee, domnule președinte, uh, Aș dori să vă spun că articolul 11 din tratat prevede posibilitatea de a avea un dialog structural, organizat, cu societatea civilă și aș dori să știu uh, care ar fi inițiativele posibile pentru a instaura un dialog asemănător cu, cel, cu dialogul social? Uh, putem instaura, pe lângă inițiativa cetățenească, care este foarte interesantă și utilă, putem instaura, deci, în mod structural, uh, în mod interinstituțional, acest dialog constant cu uh, societatea civilă. Mulțumesc, doamna Durand. Și acum are cuvântul domnul Vandalen. Un minut. Nu het verdrag van Lissabon van kracht is geworden. Mulțumesc, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona a intrat acum în vedere și cetățeanul într-adevăr are acum o inițiativă așa numită cetățenească. Din păcate însă, cetățenii până acum au fost prea departe de Europa și nu participă la um, deciziile politice. Acum această inițiativă este cu adevărat o posibilitate pentru a întinde mâna către cetățeni. Aș dori totuși să avem grijă cu această inițiativă cetățenească. Un deputat a spus, de exemplu, că s-a început o inițiativă pentru ca duminica să rămână o zi de odihnă și aș vrea să susțin această inițiativă. Sper că această inițiativă să poată strânge în uh, Olanda atât de multe semnături câte vor fi necesare. Și eu voi susține această inițiativă. Ele arată ce este important pentru cetățeni. Parlamentul și Comisia trebuie să înțeleagă că Europa trebuie să fie acolo pentru cetățeni și nu invers. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Dalen. Și acum un minut și jumătate, doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona reprezintă o mărire a puterilor Parlamentului European. Și acum avem și inițiativa cetățenească, un pas important în dezvoltarea Uniunii noastre, dar pentru că această inițiativă să funcționeze bine, avem nevoie de niște proceduri bine reglementate care să nu permită vreo încălcare a legilor uh, democrației. În timpul legislaturii precedente s-a considerat că comisia va fi cea care va alege ce inițiativă cetățenească să uh, fie reținută și care să fie respinsă. Eu consider că și Parlamentul ar trebui să aibă un cuvânt de spus în această privință. Prin urmare, găsesc că Astfel, procesul legislativ uh, s-ar afla între mâinile celor care au fost aleși în mod democratic de către toți cetățenii europeni, pentru că noi suntem singura instituție europeană care este aleasă prin uh, vot democratic. Ori, inițiativele cetățenești reprezintă opiniile cetățenilor noștri. Dacă Parlamentul nu va fi inclus în acest proces, ar putea să fie greu de înțeles pentru concetățenii noștri și organizațiile neguvernamentale sau grupurile de cetățeni care uh, uh, sunt uh, autori acestor inițiative trebuie să își definească foarte bine obiectivele atunci când lansează o asemenea campanie de culegere de semnături. Și procedurile trebuie să fie la fel peste tot, pentru că altfel va fi foarte greu să le armonizăm. Mulțumesc timp de un minut, doamna Flasicova Benova. Mulțumesc, domnule președinte. inițiativa cetățenească este un adevărat triumf pentru democrație, pentru că astfel oamenii vor fi implicați în politică în Uniunea Europeană. Și salut abordarea dumneavoastră, domnule Sefcovici. Acum aș dori să mă refer la câteva elemente subliniate și de colega mea, doamna Gurmai, pentru că e vorba de elemente care necesită un răspuns. Una dintre întrebări este următoarea. Cum anume semnăturile vor fi colectate pentru această inițiativă cetățenească? ele trebuie să fie colectate direct, oamenii de pe stradă pot semna sau trebuie să treacă printr-un organism care să organizeze acest lucru? Apoi, în ceea ce privește uh, răspunderea, responsabilitatea, cine va plăti această inițiativă cetățenească? O vom plăti din fondurile Uniunii Europene sau statele membre vor plăti acest lucru? Uh, cum anume vom ști care sunt oamenii ce se ascund în spatele unei astfel de inițiative cetățenești? Știm cu toții că democrația are un preț ce trebuie plătit. De asemenea, Trebuie să vedem cum anume vom organiza calendarul, care este perioada de timp uh, în care aceste semnături pot fi colectate. Și cred că această inițiativă cetățenească trebuie să fie protejată față de cei care ar putea să o pună în pericol. Mulțumesc, doamna Harkin acum. Mulțumesc, domnule președinte ca cineva care a făcut campania de două ori pentru da la tratatul de la Lisabona și a promovat inițiativa cetățenească ca fiind una pozitivă, eu nu sunt de acord cu colegul meu. Eu nu cred că este vorba doar de o barieră. Există într-adevăr bariere, dar ea are multe potențialuri și cred că trebuie să facem acest pas pentru o democrație participativă mai importantă. Am discutat cu cetățenii despre acest lucru, am uh, discutat despre participarea la consultările comisiei și mm, cu, de participarea la audierile din Comisia de Petiții. Cu toate acestea, nu trebuie doar să ne consultăm cu cetățenii, și trebuie să ascultăm ce spun ei, trebuie să ne asigurăm că părerile noastre lor sunt considerate în orice legislație pe care noi o elaborăm. Aceasta este o oportunitate pentru instituțiile europene să arate că, într-adevăr, inițiativa cetățenească reflectă cu adevărat părerile cetățenilor europeni de la început până la sfârșit. Această legislație trebuie să fie prietenoasă față de cetățeni și trebuie să fie vizibilă în același timp. Trebuie totuși să fie și accesibilă și ajutorul trebuie să fie oferit cetățenilor care doresc să organizeze o astfel de petiție. Trebuie să fie foarte clar unde poate Comisia să acționeze și unde nu poate să acționeze, pentru că altfel acest lucru ar duce doar la acuzații cu privire la deficitul democratic și o furie din partea cetățenilor față de această inițiativă. Dacă, de exemplu, s-ar strânge un milion de semnături pentru o petiție și, până la urmă, aceasta iese din competența Uniunii Europene. Trebuie să fie foarte clar, deci, ceea ce poate conține o inițiativă și ce nu. Așadar, trebuie în același timp să nu propunem mai mult și să nu promitem mai mult decât putem să oferim. Inițiativa cetățenească este ca un nou născut. Are potențial foarte mare, dar trebuie să ai grijă de el, pentru că altfel nu mergi acolo unde dorești să ajungi. Mulțumesc! Tisztelt biztos tisztelt államtitkár úr, átvettem az elnökölést, és magyarul fogok beszélni szíves engedelmükkel. Preiau președinția și voi vorbi limba maghiară. Acum, din partea verzilor, uh, doamna Lichtenberger, un minut. Mulțumesc, dragi colegi. Avem multă responsabilitate în folosirea acestui instrument, pentru că cetățenii gândesc în termeni europeni și problemele europene trebuie rezolvate la nivel european și cetățenii doresc ca acolo să fie, rezolv- să fie ele rezolvate. Trebuie să evităm orice greșeală în legătură cu aceste petiții. Altfel spus, trebuie să evităm inițiativa cetățenilor, să evităm ca inițiativa cetățenilor să devină un zid al plângerii care să nu fie urmat de consecințe. Cetățenii așteaptă rezultate. Dacă punem ștacheta prea sus, riscăm să pierdem o sursă importantă de potențial. Să nu uităm acest lucru. Pentru a obține un milion de semnături trebuie să se investească mulți bani. Și dacă lucrurile nu sunt luate în serios și această inițiativă ajunge la gunoi, nu vom fi obținut nimic. Și nu am fi, nu vor fi făcute ca ceva în defavoarea Europei. De aceea trebuie să um, administrăm bine acest instrument. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Nedelceva. Domnule președinte, domnule Șefcovici, stimați colegi, inițiativa cetățenească este o piatră de temelie adusă la construcția unei societăți civile europene. E foarte important faptul că cetățenii europeni se pot face auziți mai bine în procesul de luare a deciziilor. Sper că instituirea acestei inițiative va spori uh, sentimentul că cetățenii aparțin la construcția comună Europa noastră, pentru că deocamdată nu e așa deloc, din păcate. Dincolo de aspectele tehnice, administrative și practice legate de punerea în aplicare a acestei inițiative, cred că mesajul nostru trebuie să fie mai ales politic. Într-adevăr, trebuie să nu pierdem din vedere firul călăuzitor care se află la uh, lansarea acestei inițiative, apropierea cetățenilor de Europa, uh, creșterea interesului pentru Europa, înlesnirea participărilor simplificarea politicilor comunitare. Iată ce trebuie să fie <clears throat> prioritatea noastră că e vorba de un număr minim de state membre uh, în care sunt adunate semnăturile, uh, apoi uh, că e vorba de acceptabilitatea semnăturilor, trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu sunt împiedicați în dorința lor de a propune o inițiativă. Aș dori să dau un exemplu Uh, aș dori să spun că uh, cheltuielile de notar pentru colectarea semnăturilor ar trebui să rămână abordabile. Câteodată, onorariile uh, notarilor sunt uh, foarte ridicate. Trebuie să evităm acest tip de obstacole. Apoi, nu trebuie să uităm rolul consolidat al Parlamentului nostru, care reprezintă voința democratică a cetățenilor europeni și care este garantul transparentei, transparentei bugetare. E foarte important ca participarea Parlamentului în uh, procesul de inițiativă să fie sporit. Doar astfel, Uniunea Europeană va deveni o instanță de, cu adevărat democratică. Vă mulțumesc! Domnul De Rosa, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este unul din progresele cele mai importante din punct de vedere al democrației în Uniunea Europeană. Cetățenii din Irlanda au votat în sfârșit pentru tratatul de la Lisabona și unul din motive a fost existența acestei inițiative cetățenești. Însă, de multe ori, deci, prin urmare, cetățenii la nivel transnațional pot cere comisiei să facă o propunere, însă Procesul trebuie să fie transparent, trebuie să se știe cine organizează aceste inițiative și cine le finanțează de asemenea în același timp, deoarece trebuie să evităm ca interesele corporatiste să uh, preia controlul. Trebuie extins rolul ombudsmanului la nivel european în legătură cu admisibilitatea acestor inițiative. În ceea ce privește numărul minim de state, acesta ar trebui să fie șapte, după părerea mea, și nu nouă, așa cum sugerează domnul comisar. Și vreau să insist asupra faptului că acest prag de un milion de cetățeni eh, stabilit de tratat nu ar trebui să fie încălcat. Era vorba de un număr ridicat de cetățeni dintr-un număr mare de state membre și e foarte important ca tratatul să se respecte. În ultimul rând, cred că e important să le permitem cetățenilor să-și uh, înregistreze semnătura pe internet. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule de Rosa, doamna Luna, ce care cuvântul. voi începe în spaniolă prin a-i mulțumi președinției spaniole pentru faptul că a luat această inițiativă uh, înainte decât uh, se prevăzuse inițial. Acum voi vorbi în germană. Mulțumesc, președinte. Ne, mă bucur că am reluat uh, propunerea președinției spaniole. Um, vom discuta toate acestea săptămâna viitoare și sper că lucrurile vor merge repede. Este important să răspundem așteptărilor cetățenilor. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, consider că trebuie să începem uh, printr-o cincime dintre statele membre. Chiar și cu ajutorul internetului, uh, un milion, sunt foarte multe semnături. Trebuie să arătăm oamenilor că pot să participe cu adevărat la dezbaterea europeană. Este important ca controlul juridic formal al conținutului să fie făcut la început și nu după ce s-a început deja uh, să se strângă semnăturile și e nevoie de sprijin pentru obținerea acestor semnături prin traducere textelor, de exemplu, și astfel vom putea să dăm cetățenilor mai mult spirit european. Ana. Acum un minut și jumătate, doamna Zaborska. Uh, ďakujem pán predseda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 Uh, facem un pas înainte în construcția europeană. Această inițiativă cetățenească oferă cetățenilor din statele membre posibilitatea de a lansa un apel în fața instituțiilor europene iar dreptul la această inițiativă cetățenească este un instrument democratic. Și de asemenea, Uh, uh, poate avea și uh, efecte negative la care ar trebui să ne gândim. De aceea, cred că această inițiativă cetățenească ar trebui să fie garantată în mod juridic. Așa cum spunea domnul comisar, această inițiativă ar trebui să fie echilibrată și aș dori să adaug că nu ar trebui ca principiul subsidiarității să fie pus în pericol. Cred că ar trebui să definim foarte clar sfera de aplicare a acestui instrument pentru a preveni ca uh, ambele de, uh, instituțiile și cetățenii să nu-și facă iluzii. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Merchis un minut. Doamna Merchis, vă mulțumesc. Într-adevăr, salut și eu această inițiativă cetățenească și dacă nu vă supărați, voi uh, vorbi în limba olandeză pentru a vă explica de ce. Sprijin această inițiativă cetățenească, deoarece prin, pe această cale cetățenii nu pot doar să ne arate ceea ce doresc, ci pot să joace într-adevăr un rol veritabil în sânul Uniunii Europene. De aceea e important ca cetățenii să știe în ce moment ni se pot adresa, să știe de asemenea când se pot adresa Comisiei Europene. Deci mă întreb dacă cetățeanul de rând știe când poate să se adreseze Comisiei. După părerea mea, ar trebui să lansăm o campanie de informare de mare anvergură pentru că această inițiativă cetățenească să poată fi folosită așa cum trebuie. Aceasta va ajunge la maturitate doar atunci când toate instituțiile europene vor lua în serios uh, uh, cele un milion de semnători și toate instituțiile ar trebui să asculte acest mesaj. Dacă un milion de cetățeni doresc să nu mai mergem la Strasburg, ar trebui să-i ascultăm. Vă mulțumesc, doamnă Merkes. Are cuvântul acum domnul Provera, un minut. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că acest drept al inițiativei cetățeniști europene prevăzut de tratat va permite cetățenilor să se apropie de Uniunea Europeană, de instituții, mai mult decât au făcut-o campaniile de comunicare finanțate cu bani buni de Uniune, care au dat până acum rezultate modeste și acest lucru se vede um, prin uh, puținele voturi în favoarea acestui inițiative. E vorba de o consolidare a democrației, pentru că se permite cetățenilor să propună direct legi altfel spus. E vorba de o formă de democrație directă care, uh, trebuie, care se află alături de reprezentarea lor în Parlament. Nu trebuie să se piardă această ocazie. Trebuie să facem simplu și accesibil acest drept de inițiativă, ajutând cetățenii încă de la începutul procesului, din momentul strângerii semnăturilor, de exemplu, în definirea admisibilității propunerilor lor. Astfel se oferă un ajutor concret democrației europene. Mulțumesc, domnule Provera. Are cuvântul acum domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, adesea spunem că trebuie să sporim participare a cetățenilor și spunem de asemenea că trebuie să permitem acestor cetățeni și să-i ajutăm să se apropie de instituțiile europene. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis și în urma alegerilor europene, pentru că participarea la vot a fost foarte scăzută la ultimile alegeri. Însă, între timp, a apărut un element nou care schimbă funcționarea Uniunii Europene. Mă refer, bineînțeles, la tratatul de la Lisabona. Un tratat care pune cetățeanul în Uh, centrul acțiunii sale. Misiunea noastră este să ne apropiem cu toții de cetățean. Noi, Parlamentul European, Consiliul și Comisia. Articolul 11, aliniatul 4, cu această inițiativă cetățenească, uh, este o măsură foarte importantă în acest sens. Este extraordinar. Sporim transparența, participarea uh, și democrația. Trebuie să ne asigurăm că această inițiativă este corect aplicată în practică și aici pot apărea problemele. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Trebuie ca procedura să fie clară, trebuie să definim prerogativele noastre ale Consiliului ca toată lumea să poată coopera, pentru ca o astfel de inițiativă atât de importantă să nu se piardă pe drum în uh, încheiere aș spune că cu toții ar trebui să promovăm această inițiativă. E de răspunderea noastră să explicăm cetățenilor europeni acest drept nou pe care îl dobândesc. Să le explicăm că pot, fără niciun fel de altă procedură, Uh, suplimentară pot lansa această inițiativă în Uniunea Europeană. Mesajul este foarte clar. Haideți să facem o procedură simplă, ușor de înțeles, funcțională, operațională, eficientă pentru toată lumea, pentru cetățeni, pentru Parlament, pentru instituțiile europene, pentru statele membre și pentru toți cei care vor lua parte la această procedură. Mulțumesc. Are acum cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Coelho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, și stimate uh, reprezentant al Comisiei, acum câteva luni se spunea că tratatul de la Lisabona nu va intra niciodată în vigoare. Iată acum că ne aflăm uh, în momentul în care ne gândim la punerea sa în aplicare. Acest tratat uh, contribuie foarte mult la combaterea deficitului democratic. Se sporește rolul Parlamentului European, al Parlamentelor Naționale și, de asemenea, este și un pariu important pentru cetățenii prin crearea acestei inițiative cetățenești. Eu uh, sunt de acord cu ce au spus foarte mulți colegi și aș vrea să subliniez și eu că prin acest instrument Cetățenii se vor putea exprima, însă trebuie să fim atenți pentru că această inițiativă să fie într-adevăr europeană. Nu vrem ca doar un grup restrâns de cetățeni sau dintr-un uh, număr limitat de țări, practic, să preia controlul acestei inițiative. Trebuie să fim uh, riguroși, stricți și cred că nu trebuie să fim prea generoși. După părerea mea, dacă nu le-am permite cetățenilor să fie reprezentați așa cum trebuie, am contravine spiritului tratatului de la Lisabona. Avem nevoie de o mai mare participare a cetățenilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Coelio. Are cuvântul domnul Milan Zver. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, Aș vrea să salut faptul că astăzi discutăm despre această inițiativă cetățenească. Eu sunt sigur că prin această inițiativă vom reuși să reducem foarte mult deficitul democratic. Știm din sondajele actuale că democrația este percepută de către cetățenii noștri ca un simplu um, drept de a-și exercita votul. Și asta se vede prin atitudinea cetățenilor. Aceștia se duc din ce în ce mai puțin la urne, sunt din ce în ce mai puțin interesați de ce se întâmplă. Și de aceea mă bucur că a intrat în sfârșit în vigoare tratatul de la Lisabona, care conferă mai multe competențe Parlamentului European, dar și cetățenilor. Uh, prin această inițiativă cetățenească. E o mare plăcere să pot asista la crearea acestui proiect uh, democratic european, această inițiativă cetățenească. Cred că am uh, făcut progrese uimitoare, însă e clar că va trebui să consolidăm democrația și pe viitor și în alte domenii cum ar fi, de exemplu, în ceea ce privește numirea comisarilor europeni, a Comisiei Europene. Sunt o serie întreagă de activități în care instituțiile europene, după părerea mea, pot să-și consolideze mai mult dimensiunea democratică și sper că această inițiativă de cetățenească să consolideze democrația. Vă mulțumesc, domnul Salvatore Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate reprezentant al, Comisiei, al Comisiei, dragi colegi, astăzi putem consolida o valoare aceea a instrumentului inițiativei cetățenești oferită cetățenilor prin Tratatul de la Lisabona. Acum, după puține luni, vorbim despre această inițiativă și este o valoare absolută pe care trebuie să o apărăm un element crucial va fi definirea cu exactitate a ce se înțelege prin număr semnificativ de state membre. Trebuie să folosim un criteriu pentru a permite cetățenilor uh, de a participa la acest instrument, acest instrument pentru care să fie valabil din punct de vedere democratic. Avem nevoie de proceduri rapide, simplificate Și în ultimele săptămâni uh, eu uh, am uh, observat că cetățenii sunt foarte disponibili pentru a ne asculta, dar au și conștientizat rolul pe care îl pot să-l aibă, mai ales tinerii în această Uniune Europeană care se schimbă și ea odată cu tratatul de la Lisabona. Deci avem nevoie de transparență, obiectivitate și informare pentru a face din acest instrument un instrument în serviciul colectivității și în același timp un instrument în serviciul instituțiilor. Parlamentul, uh, trebuie să participe împreună cu Comisia și Consiliul la procedura simplificată care trebuie uh, aplicată. Mulțumesc! Căsănăm, Iacolino Ur. Mulțumesc, domnule Iacolino și dragi colegi. Trecem la procedura intervințiilor spontane sau catch the eye și mi s-au făcut foarte multe solicitări de luarea cuvântului. Dau cuvântul mai întâi, un minut, domnului Martin Caster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, eu fac parte dintre cei care au lansat uh, una dintre primele inițiative cetățenești pentru protecția zilei de duminică. Iată, avem acum ocazia să vorbim cu cetățenii și uh, să le spunem că au posibilitatea de a participa în mod activ în procesul de luare a deciziilor politice în Europa. Și astfel am putea Uh, crea și am putea uh, deștepta entuziasmul cetățenilor în Uniunea Europeană. Însă nu despre asta doresc să vorbesc. Aș dori să vă uh, adresez, domnule comisar, două doleanțe. Noi, europenii, ne interesăm foarte mult în legătură cu tehnologia și eu aș dori ca internetul să devină un mijloc de comunicare suficient de generalizat pentru ca semnătura electronică să ne permită să depunem o astfel de uh, inițiativă cu un milion de semnături semnături. Însă aș dori să mergem și mai departe. Avem acest drept de inițiativă din partea cetățenilor, ori eu aș dori ca cetățenii să aibă un drept de decizie, așa cum se întâmplă în Bavaria, uh, landul din care vin eu. Deci dacă există suficiente voturi, să aibă posibilitatea să și decidă, să codecidă, aș dori ca acest lucru să fie introdus în Europa. Vă mulțumesc. Domnul Geringer, domnul Geringer are cuvântul două minute panie przewodniczący! zakończyły się już konsultacje publiczne. vă mulțumesc. Instituțiile Uniunii Europene ar trebui să se angajeze concret în promovarea acestui nou instrument. Putem să ne dăm seama că foarte puțini cetățeni, de fapt, cunosc existența acestui instrument. De aceea, direcția în care trebuie să se lanseze Comisia este evidentă. Avem nevoie, în primul rând, de standarde comune pentru strângerea și verificarea semnăturilor și cetățenii trebuie să respecte aceleași condiții de vârstă. Apoi trebuie să existe o procedură de admisibilitate ex ante. Autorii inițiativei trebuie să știe că admisibilitatea formală nu corespunde unei propuneri legislative a Comisiei. Această inițiativă poate deveni un instrument foarte important prin care, pe viitor, putem uh, avea o dezbatere amplă pe teme europene. De aceea este foarte important că Comisia să administreze bine acest uh, instrument. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Andrew Brons. Mulțumesc, domnule președinte. Referendumul este o formă de democrație directă, nu o formă exotică de democrație. Așa a fost democrația la început, din partea poporului și nu numele poporului. Și poate că de aceea ar trebui să fim recunoscători Uniunii Europene pentru introducerea acestei inițiative. Nu, nu, ne nu neapărat. Deoarece pentru UE democrația e importantă doar atunci când o poate folosi în scopurile proprii. Organizarea de referendumuri, de exemplu, este acum împiedicată prin anumite prevederi care nu sunt decât o formă de represiune politică și o formă de a, de a controla libertatea de exprimare. E important ca cetățenii să conducă lucrurile. Migrația în masă, de exemplu, a îngreuiat foarte mult lucrurile.

Következő hozzászóló Olga. Vă mulțumesc, doamna Olga Senelova. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Uniunea Europeană se confruntă cu o lipsă de credibilitate și o dovadă foarte clară în acest sens este participarea foarte slabă la alegerile europene, pentru că cetățenii europeni consideră că nu pot avea niciun fel de influență asupra procesului european și de aceea aș dori să salut această inițiativă lansată prin tratatul de la Lisabona. Și de aceea aș dori și să salut uh, Cartea Verde și consultările publice care vizează punerea în aplicare a acestei inițiative. Sunt de acord cu majoritatea propunerilor care figurează în aceste documente, însă dacă dorim uh, cu adevărat să fim utili prin această inițiativă, ar trebui să ne asigurăm că cetățenii o acceptă pe deplin. Deci cred că unele limitări merg prea departe, precum numărul minim de state membre. Uh, pentru semnăturile necesare un sfert din uh, statele membre, respectiv uh, nouă state membre. Este un prag prea ridicat, uh, este o descurajare și nu e deloc o măsură deloc realistă. Cred că ar trebui să reducem acest lucru la 20% acest prag, astfel încât am putea să ne axăm mai mult uh, și să acordăm mai mare importanță microregiunilor. Vă mulțumesc, domnul Șogor az európai polgári kezdeményezés lehet. Posibilitatea inițiativei cetățenilor poate să promoveze și să favorizeze crearea unei adevărate dezbateri publice pe teme europene, crearea unei adevărate opinii publice europene. Reprezentanții societății civile pot pune în discuție problemele pe care partidele din Parlamentul European nu doresc să le pună în discuție. Este important mai ales ca Comisia să își uh, exprime avizul motivat în legătură cu admisibilitatea inițiativei înainte de strângerea semnăturilor. Deci, să-și uh, exprime avizul în legătură cu validitatea propunerii. Și dacă Comisia, în avizul său motivat, respinge inițiativa din cauza unor vicii de formă sau de lipsă de vază juridică, acest lucru poate pune în, în, într-o lumină nefavorabilă întreaga Uniune Europeană, nu doar, cetă, nu doar Comisia. Are cuvântul doamna Binkeviciute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona prevede consolidarea rolului pe care îl are societatea civilă și influența acestora asupra instituțiilor. Această inițiativă cetățenească le permite unui grup, le permite cetățenilor în număr de un milion să vină cu o propunere legislativă într-un anumit domeniu, însă este foarte greu să aduni atât de multe semnături. După părerea mea, pentru a crea un mecanism eficient de participare democratică și pentru a avea o astfel de inițiativă accesibilă, cetățenii trebuie să aibă dreptul de a iniția propuneri legislative prin procedura simplificată. Totuși, cu tratatul de la Lisabona deja în vigoare, această inițiativă cetățenească, acest drept nu este implementat în practică. Nu avem un plan de acțiune din partea Comisiei, nu știm cum vom asigura transparența și responsabilitatea pentru ca cetățenii să nu intre în capcana intereselor pe care le pot avea întreprinderile. Acest dialog civil face parte din modelul democratic de aici, din Europa, iar Lituania are nevoie de un cadru instituțional. De aceea îndemn Comisia să facă tot posibilul pentru ca această inițiativă cetățenească să fie uh, pusă în practică. Domnul uh, Sin Kelly, Sean Kelly, mă scuzați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, colegii noștri au făcut uh, lucruri demne de lăudat. Prin această inițiativă cetățenească, cetățenii primesc noi drepturi. Uh, cetățenii mei au votat la referendumul din Irlanda și au votat împotriva pentru că ei considerau că Uniunea Europeană încearcă să îi priveze de drepturile lor și Însă, cu tratatul de la Lisabona a apărut o schimbare majoră. Uh, însă asistăm la un pericol. Acest proces ar putea fi instrumentalizat de către lobiști și de către grupuri de interese care fără nicio problemă vor putea obține un milion de semnături. Și de aceea propunerea colegului de Rosa ca implicarea ombudsmanului uh, să fie mai mare merită atenția necesară. Pe de altă parte, posibilitățile pentru cetățeni uh, sunt foarte mari și inițiativa colegului care stă în dreapta mea este foarte interesantă. Uh, trebuie să ne gândim că uh, duminica e o zi foarte importantă și Dumnezeu s-a, uh, s-a odihnit în așatea zi și deși deci cetățenii noștri au acest drept. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum încheiem procedura spontană de luare a cuvântului și acum are cuvântul în numele Consiliului domnul subsecretar Diego López Garrido. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, sunt deosebit de mulțumit de dezbaterea care a avut loc astăzi aici. La inițiativa Parlamentului European, deci Parlamentul European a dorit să se organizeze această dezbatere pe marginea inițiativei cetățenești. După părerea mea, au avut loc mai multe intervenții care au arătat că există un sprijin unanim față de această inițiativă. Se dorește ca această inițiativă să fie o prioritate a președinției spaniole, a Consiliului. De asemenea, avem sprijin pentru a dezvolta cât mai rapid această inițiativă și de aceea salut și eu anunțul pe care l-a făcut vicepreședintele Șefcovici când a spus că pe 31 martie va fi prezentat uh, textul acestui regulament. Îi mulțumesc Comisiei Europene pentru rapiditatea, pentru entuziasmul cu care a abordat această temă și sper că acum să putem începe procedura legislativă. Sper ca totul să se încheie cât mai repede pentru ca această inițiativă să intre în vigoare. Toți cei care au luat cuvântul astăzi au spus că e o inițiativă necesară, urgentă, absolut uh, de neevitat. Toate grupurile parlamentare, practic, și-au uh, exprimat sprijinul, iar cei care nu au uh, sprijinit această inițiativă. Domnul Kamal a sprijinit inițiativa populară, inițiativa cetățenească, a spus că o sprijină deoarece această inițiativă va slăbi Uniunea Europeană. Eu nu sunt de acord cu domnul Kamal, aș vrea să-l descurajez, deoarece, după părerea mea, această inițiativă va um, da mai multă putere Uniunii Europene, deoarece două concepte esențiale sunt consolidate, și anume democrația și reprezentarea cetățenească. Sunt principalii piloni ai democrației. Iar această inițiativă cetățenească încearcă într-o oarecare măsură să compenseze acest uh, paradox prin care trăim acum. Uniunea Europeană are din ce în ce mai multă putere, Parlamentul European este o dovadă acestui lucru, Uniun, instituțiile afectează din ce în ce mai mult viața cetățenilor, însă nu există o corespondență directă în dezbaterile interne uh, din uh, țările membre. Este un paradox care ne afectează pe toți, iar uh, această inițiativă ne va permite să extindem toate aceste dezbateri pe teme europene în întreaga Uniune Europeană. Prin această inițiativă vor trebui să intre practic în legătură persoane din țări diferite și după părerea mea e o formă clară de consolidare a democrației, a democrației, dar și a cetățenilor. Acel demos la care vorbea domnul Casini, președintele comisiei care cu siguranță va trata această inițiativă. E o inițiativă care i-a dat foarte mare importanță domnul Haureghi, domnul Șogor și domnul Hefner în intervențiile lor. Așa cum spunea domnul Kesslet, această inițiativă trebuie pusă în practică. Este un apel lansat cetățenilor pentru ca identitatea civică europeană să se dezvolte în practică deci acest drept, practic, trebuie executat, trebuie pus în practică pentru ca inițiativa să se dezvolte și pentru ca democrația să se dezvolte. Îi mulțumesc încă o dată Comisiei Europene, îi mulțumesc și Parlamentului European. Sunt sigur că dumneavoastră veți aborda cu celeritate, cu foarte mare seriozitate acest dosar. Domnul Iacolino vorbea despre o procedură extraordinară, foarte rapidă pentru ca această inițiativă să ajungă la sfârșit uh, cât mai repede. Doamna Băsescu, de asemenea, în intervenția dumneaei, uh, cerea ca inițiativa să fie tratată cât mai repede. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În încheiere îi voi da cuvântul domnului comisar, domnului Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc lui Diego pentru un rezumat excelent pe care l-a făcut al dezbaterii de astăzi. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și pentru uh, luările de poziție foarte uh, pozitive legate de această inițiativă pentru cetățeni. Și vă asigur că cât de repede cu putință vă vom prezenta această propunere după adoptare. Datorită presiunii timpului și datorită faptului că propunerea nu este finalizată, nu am putut intra în detaliu astăzi. Însă aș dori să vă mulțumesc pentru părerile, pentru sugestiile dumneavoastră, pentru că ele reflectă natura și calitatea poziției și a părerilor pe care le-am adunat uh, în legătură cu această inițiativă cetățenească europeană. În multe privințe suntem cu toții de acord. În primul rând, în ce privește transparența. Aș dori să vă asigur că încercăm să identificăm o soluție care să garanteze, prin înregistrarea inițiativei de către Comisie că să știm cine sunt inițiatorii, cine finanțează această inițiativă și că putem afla dacă această inițiativă este cu adevărat o inițiativă a cetățenilor, e o adevărată inițiativă a cetățenilor și dacă este o inițiativă europeană. Pentru că cred că trebuie ca toate elementele să fie întrunite pentru ca ea să fie folosită optimal, acest instrument, instrument să uh, fie uh, folosit în mod optim. Cu toții suntem de acord și în ce privește aspectele practice. Am dorit să avem un sistem simplu, ușor de utilizat, în care cetățenii să nu aibă impresia că trebuie să treacă prin proceduri foarte complicate, foarte stufoase pentru, a uh, pentru, a, aduna, pentru a aduna semnăturile, pentru a semna. Sigur că încercăm să Uh, căutăm și să găsim soluții pentru a folosi uh, tehnologiile moderne uh, care caracterizează sistemul era modernă. Este clar că trebuie să avem, un, avem în statele membre sisteme diferite de verificare a semnăturilor, și în urma consultării publice am înțeles că cetățenii ar dori să existe o anumită uniformitate în ceea ce privește verificarea, autentificarea și adunarea semnăturilor. Uh, în același timp, statele membre ne-au spus că ar dori ca acest sistem să nu fie prea greoi sau prea complex uh, din perspectiva autorităților naționale, pentru că până la urmă statele membre vor trebui să verifice uh, că aceste semnături adunate pentru uh, inițiativa cetățenească sunt cu adevărat uh, uh, autentice. Am ascultat cu mare atenție apelurile dumneavoastră pentru proceduri foarte clare, transparente, după ce această inițiativă va fi încununată de succes, după colectarea semnăturilor. Și aș dori să vă asigur că așa vom face. Deci, în propunerea noastră vom avea termene limită foarte clare pentru a ști care este uh, termenele în care Comisia trebuie să reacționeze dacă această inițiativă cetățenească este încununată de succes. Dacă ați ascultat dezbaterea din sală, vă dați seama că problema cea mai complexă pe care va trebui să o rezolvăm este cea a admisibilității. Cum putem găsi o soluție, o soluție care să evite frustrarea cetățenilor? Cum am putea să apărăm valorile europene, cum am putea ca acest instrument uh, pentru inițiativa cetățenească să fie un instrument eficient. Și vă asigur că uh, mărturisesc că nu avem răspunsuri la aceste întrebări uh, dificile și poate și contradictorii. Deci Comisia încearcă să găsească o opțiune care să ocrotească valorile europene și drepturile omului din capul locului. În același timp, am dori să avem o poziție foarte clară, conform căreia propunerile pentru inițiativa cetățenească uh, au adevărat un potențial de succes, pentru că am dorit să evităm uh, potențialele abuzuri. De exemplu, uh, din două în două săptămâni să fie noi propuneri sau probleme absurde în care am fi obligați să ne uh, exprimăm poziția în legătură cu admisabilitatea. Vor fi apeluri la Curtea de Justiție și singurul motiv pentru care o astfel de inițiativă ar fi propusă este uh, instrumentalizarea celor care se află la originea acestor uh, inițiative în uh, scopuri uh, negative. Deci trebuie într-adevăr să verificăm criteriul admis admisabilității și să-l menținem, menținem în proporții adecvate. Pentru a răspunde pe scurt vicepreședinte Durand în ce privește comunicarea cu societatea civilă. Cred că inițiativa cetățenească este răspunsul cel mai bun. Avem un dialog structurat, foarte bun, organizat de către Comitetul Economic și Social și am avut o dezbatere îndelungată cu acest comitet în urmă cu două săptămâni și cred că publicările, consultările publice au loc prin propunerile legislative SMART și le vom extinde și le vom folosi și mai intensiv pe viitor. Deci, mă uit la ceas, uh, aș dori să vă spun că aștept cu nerăbdare să mă întorc în plenul Parlamentului cu o propunere concretă și aștept cu nerăbdare la o dezbatere comună pe această temă și sper că vom obține o procedură foarte dinamică, rapidă, pentru a obține acest instrument cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Încheiem aici dezbaterea și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația din Tibet.